Hello everyone. Bună ziua tuturor. Bună ziua tuturor. Sunt uh, foarte bucuroasă să urez uh, bun venit Gretei uh, Thunberg în Parlamentul European la Comisia ENVI. Aș dori de asemenea să le urez uh, bun venit uh, doamnei secretar de stat uh, Ciot din partea președinției României, membrilor Parlamentului European și, în mod deosebit, aș dori să um, o salut în mod deosebit pe doamna Corața Bild, care este coordonatorul Parlamentului European pentru drepturile copilului. Aceasta este ultima noastră plenară și ultima ședință a Comisiei ENVI înainte de alegerile din luna mai și nu am fi putut să ne încheiem uh, activitatea într-un mod uh, mai potrivit decât uh, prin a avea alături de noi o um, tânără susținătoare a cauzei um, de mediu, cum este Greta. Cred că nu mai este nevoie să o prezint uh, în detaliu pe Greta, care este deja foarte bine cunoscută. Aș vrea să încep prin a-i uh, mulțumi pentru angajamentul neobosit uh, pentru subiectul schimbărilor climatice și pentru că a acceptat invitația Parlamentului European de a-și împărtăși punctele de vedere cu privire la uh, Uh, unul dintre subiectele cele mai importante ale mandatului nostru legislativ și cu siguranță unul dintre subiectele importante ale alegerilor pentru Parlamentul European care ne așteaptă. Greta a călătorit o distanță lungă cu trenul din uh, Suedia în timpul vacanței școlare pentru a fi alături de noi astăzi. Și deja acest, acesta este un exemplu al angajamentului și convingerilor sale. În ultimii câțiva ani, mai mult ca oricând înainte, uh, nu doar am vorbit, dar am și văzut uh, în practică importanța implicării actorilor de toate vârstele și de, toate, de la toate nivelurile uh, societății în a-și aduce o contribuție activă la uh, soluțiile pentru problemele de mediu, dar și la presiunile uh, asupra societăților unde nu există astfel de soluții. Noi în Parlamentul European știm ce avem de făcut. Am fost foarte ambițioși, poate că am fost instituția europeană cea mai ambițioasă care a stabilit obiectivele climatice pentru Europa pentru anii care urmează. Știm că această ambiție trebuie să fie susținută și continuată și în următorul mandat parlamentar pentru a putea răspunde provocărilor care ne așteaptă. Nu am să mai spun mai multe pentru că deja suntem în întârziere și știu că așteptați cu toții cu nerăbdare să o ascultați pe Greta. Așadar, îi dau imediat cuvântul. Vrei să vorbești uh, așezată sau în picioare? Cum dorești. She wants to stand. you fine? Yeah. Okay. Here's the micro, so you have to speak close to it, huh? Te rog să vorbești aproape de microfon. O să facem uh, liniște ca să o auzim. Cred că este în regulă să stai așa. My name is Greta Thunberg. Mă numesc Greta Thunberg, am 16 ani, vin din Suedia și vreau să intrați în panică. Vreau să acționați ca și când casa voastră ar fi luat foc. Am mai spus aceste cuvinte înainte și mulți uh, au spus uh, că aceasta este o idee proastă. Mulți politicieni mi-au spus că panica nu duce niciodată la ceva bun. Și sunt de acord. Să intri în panică, dacă nu este cazul, este o idee în... proastă. Dar atunci când casa ta a luat foc și vrei să împiedici ca acea casă să ardă din temelii, e nevoie de un oarecare nivel de panică. Civilizația noastră este foarte fragilă. Este ca un castel din nisip. Fațada este foarte frumoasă, însă fundația este departe de a fi solidă. Am uh, tăiat foarte multe colțuri. Ieri lumea a privit cu disperare și cu enormă îndurerare um, incendiul uh, de la Notre-Dame din Paris. Unele clădiri sunt mai mult decât niște simple clădiri, însă Notre-Dame va fi reconstruită și sper că fundația sa este puternică. Sper că fundația noastră este și mai puternică. Însă îmi e teamă că nu este așa în jurul anului 2030, adică peste 10 ani, 259 de zile și 10 ore de acum, ne vom afla într-o situație în care vom declanșa o reacție în lanț irreversibilă care cel mai probabil va duce la sfârșitul civilizației noastre așa cum o cunoaștem. Asta dacă nu cumva în această perioadă vor avea loc schimbări permanente și fără precedent în toate aspectele societății. Aceasta include o reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu cel puțin 50%. Și um, vă atrag atenția că aceste calcule depind de invenții care încă nu au fost inventate. Invenții care ar trebui să curețe atmosfera noastră de cantitățile astronomice de dioxid de carbon. Mai mult, aceste calcule nu includ uh, punctele de cotitură neprevăzute și acele bucle uh, de feedback, cum ar fi uh, cantitățile enorme de gaz metan care uh, sunt eliberate din uh, permafrostul arctic care se dezgheață rapid și nu includ nici um, încălzirea globală cauzată de poluarea aerului și nici aspectul echității sau justiției uh, climatice care sunt prevăzute clar de acordul de la Paris care este absolut necesar uh, pentru a funcționa la scară globală. Trebuie să reținem faptul că acestea sunt doar niște calcule, niște estimări. Asta înseamnă că aceste puncte irreversibile s-ar putea produce uh, mai uh, curând decât 2030. Nimeni nu știe cu siguranță. Totuși, se vor produce în aceste intervale de timp deoarece aceste calcule nu sunt niște opinii uh, sau niște presupuneri. Aceste proiecții sunt fundamentate de date științifice la care au ajuns toate națiunile prin intermediul IPCC. Aproape fiecare organism științific național major din întreaga lume sprijină fără rezerve constatările IPCC. Ne aflăm în mijlocul, lui, în mijlocul celei de-a șaselea uh, extincții în masă, iar rata de extincție este de până la 10.000 de ori mai rapidă decât uh, valoarea normală, 200 de specii dispărând aproape în fiecare zi. Eroziunea solului fertil. Despăduririle uh, care au loc, poluarea toxică a aerului, pierderea de insecte și uh, de viață sălbatică, acidificarea oceanelor noastre, toate acestea sunt tendințe dezastruoase accelerate de modul nostru de viață pe care îl avem în această parte a lumii care are acest noroc financiar. Dar nimeni nu cunoaște aceste catastrofe, nimeni nu înțelege că acestea sunt doar uh, primele simptome ale distrugerii climei și mediului. Cum ar putea să știe? Pentru că nu le-a spus nimeni. Și, mai important decât atât, uh, nu li s-a spus acest lucru de către oamenii potriviți și în felul potrivit. Casa noastră se destramă și liderii noștri trebuie să înceapă să acționeze în consecință. Pentru că în momentul de față nu o fac. Dacă casa noastră uh, s-ar destrăma, liderii noștri nu ar continua așa cum procedează astăzi. Uh, v-ați schimba aproape toate componentele comportamentului dumneavoastră, așa cum faceți într-o situație de urgență. Dacă casa noastră uh, ar fi distrusă, n-ați zbura în întreaga lume la clasa business, discutând despre cum piața va rezolva totul cu soluții mici, inteligente la probleme izolate specifice. Nu ați vorbi despre a Uh, vă cumpăra uh, calea de ieșire din criză care a fost creată um, de cumpărarea de lucruri. Dacă casa uh, va fi distrusă, nu ați avea trei summituri de urgență pentru Brexit și niciun summit de urgență legată de distrugerea ecosistemelor și a climei. nu v-ați uh, mai uh, certa uh, cu privire la eliminarea treptată a cărbunelui în 15 sau 11 ani. Dacă um, ne-ar fi distrusă casa, nu ați sărbători că o singură națiune precum Irlanda poate în curând uh, să renunțe la combustibilii fosili. Nu ați sărbători că Norvegia a decis să nu mai uh, foreze după petrol în afara um, uh, insulei Lofoten, ci ați continu- dar veți continua să forați uh, timp de decenii ne aflăm cu 30 de ani uh, prea târziu. Este prea târziu pentru astfel de celebrări. Dacă ne-ar fi distrusă casa, presa nu ar mai scrie despre altceva. Această criză ecologică și climatică ar uh, ține prima pagină a ziarelor. Dacă ne-ar fi distrusă casa, nu ați spune că aveți uh, situația sub control și um, nu ați plasa condițiile de trai viitoare ale tuturor speciilor vii în mâinile unor invenții care încă nu au fost fost inventate și nu v-ați petrece tot timpul ca politicieni uh, certându-vă cu privire la taxe sau Brexit. Dacă pereții uh, casei uh, noastre s-ar prăbuși, cu siguranță ați lăsa diferențele deoparte și ați începe să cooperați. Ei bine, da, casa noastră se prăbușește și rămânem uh, în curând fără timp. Și totuși nu se întâmplă nimic în practică. Toată lumea și toate lucrurile trebuie să se schimbe. Așadar, de ce să mai pierdem uh, timp prețios certându-ne cu privire la cine și ce trebuie să se schimbe mai întâi? totul trebuie să se schimbe, dar cu cât este mai mare platforma, cu atât este mai mare responsabilitatea, cu cât este mai mare amprenta de carbon, cu atât este mai mare datoria morală. Când le spun politicienilor să acționeze acum, răspunsul uh, pe care îl primesc cel mai des este că nu pot să facă nimic drastic, pentru că ar fi prea nepopular în rândul uh, alegătorilor. Și au dreptate, bineînțeles, pentru că majoritatea oamenilor nici măcar nu sunt conștienți uh, de motivele pentru care sunt necesare aceste schimbări. De aceea, vă spun în permanență să vă uniți în spatele științei, să mm, puneți uh, la dispoziția politicii și democrației uh, cele mai uh, noi rezultate științifice. În curând se apropie alegerile europene și mulți dintre noi care vor fi afectați cei mai mult de această criză, oamenii ca mine, nu pot să voteze și nici nu ne aflăm într-o situație de a da un contur deciziilor din um, politică, afaceri, inginerie, presă, educație sau știință, pentru că um, nu mai avem timpul de a ne educa să facem noi aceste lucruri. De aceea, milioane de copii ies în stradă, școlile fac grevă pentru climă, pentru a atrage atenția asupra crizei climatice. Trebuie să ne ascultați pe noi, cei care nu putem vota. Trebuie să votați pentru noi, pentru copii și nepoții dumneavoastră. Ceea ce facem uh, noi acum uh, nu va putea fi um, întors în curând. În aceste alegeri veți vota pentru viitoarele condiții de trai ale umanității. Și deși politica necesară nu există astăzi, cu siguranță, unele alternative sunt mai puțin proaste decât altele și am citit că unele partide nici nu au vrut să mă aflu astăzi aici pentru că uh, nu vor să vorbească despre distrugerea climei. Casa noastră se prăbușește viitorul și ceea ce am realizat în trecut se află practic acum în mâinile dumneavoastră. Nu este prea târziu să acționați. Va fi nevoie de o viziune ambițioasă, va fi nevoie de curaj, va fi nevoie de o hotărâre puternică de a acționa acum pentru a pune bazele sau pentru a turna fundația de, în, cu alte cuvinte, va fi nevoie de o cândire tip catedrală. Vă rog să vă treziți și să faceți posibile aceste schimbări necesare. Nu mai este suficient de bine să faceți tot ce vă stă în putință. Trebuie să facem ceea ce pare imposibil. Și este în regulă dacă refuzați să mă ascultați. La urma urmei, sunt doar uh, o elevă de 16 ani din Suedia, dar nu puteți uh, să-i ignorați pe oamenii de știință, nu puteți ignora știința, nu-i puteți ignora pe milioanele de um, copii uh, de vârstă școlară care fac grevă pentru dreptul la viitor. Vă implor să nu dați greș. Thank you very much, uh, Greta, for... Îți mulțumesc foarte mult, Greta, pentru cuvintele uh, tale care ne inspiră. Nu este pentru prima dată când te ascultăm și curajul, cuvintele tale sunt o sursă de inspirație nu doar pentru tineri, pentru copii, dar pentru toată lumea și în mod special pentru politicieni. Și, dragi colegi, o să dau acum cuvântul coordonatorilor din partea grupurilor politice pentru a-și exprima părerile pe acest subiect. V-aș aduce aminte că nu avem foarte mult uh, timp la dispoziție, deci v-aș ruga să respectați timpul care v-a fost uh, alocat. Peter, Peter Liza este primul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, îți mulțumesc, Greta, pentru faptul că ai vizitat uh, Parlamentul European și pentru acest uh, discurs Um, care ne inspiră. Este foarte important, mi se pare mie, că uh, îi reprezinți pe sute de mii de tineri care exercită presiune asupra noastră pentru a face mai multe pentru uh, uh, climat. În circumscripția mea electorală m-am întâlnit cu mulți asemenea tineri, de exemplu cu un tânăr pe care, pe care îl cheamă Paul, care de trei ani de zile luptă pe, împotriva schimbărilor climatice și cred că Paul tu și ceilalți nu merită cuvintele uh, care le sunt adresate din partea, mai ales din partea unor oameni mai în vârstă, uh, cuvinte ne, nepoliticoase, ci ar uh, merita mai degrabă un sprijin. Există această dezbatere dacă e bine că nu mergeți la, că renunțați la școală pentru a protesta și eu în când, uh, când mergeam la școală, am cerut voie de la, din partea profesorilor să uh, protestez pentru școlile um, publice din uh, Germania. Um, deci nu am nimic împotriva acestor proteste care se organizează în timpul școlii. Însă, um, nu trebuie să uităm care este subiectul discuției din această seară, din, de astăzi, și anume schimbările climatice, care este cea mai mare provocare pentru generația noastră politică. Nu sunt cuvintele mele, ci sunt cuvintele președintelui uh, grupului nostru politic, Manfred Weber, în momentul în care am ratificat uh, acordul climatic de la Paris. Deci este evident că trebuie să facem mai multe, chiar dacă nu întotdeauna avem aceeași părere pe pentru mine este important să spunem foarte bine, Europa sau statele membre nu fac suficient, însă este important să înțelegem că fără Europa nu ar fi existat nici uh, acordul climatic de la Paris și acestea, din nou, nu sunt uh, Uh, cuvintele mele, ci sunt cuvintele fostului consilier climatic a președintelui Americii Barack Obama, care aici ne-a spus că fără Europa nu am fi uh, ajuns nicăieri. Deci este foarte bine că ne împingeți din spate să facem mai mult, însă dacă nu ar fi fost Europa, nu am fi fost nici măcar în această situație. În ceea ce privește um, viitorul, sper că um, împreună cu tine și cu tinerii, uh, ceilalți tineri care își doresc uh, continuarea luptei împotriva schimbărilor climatice, vom putea uh, să convingem și statele membre să treacă la acțiuni concrete, mai ales statele membre care nu sunt dispuse la aceste acțiuni concrete acum. Trebuie să exercităm mai multă presiune asupra uh, șefilor de stat și de guvern pentru, a, pentru ca statele să devină neutru, neutre din, punctul, din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, să, să înceapă aceste acțiuni acum. Al doilea punct care este foarte important uh, pentru mine, în circunscripția mea electorală, elevii mă întreabă în fiecare săptămână de ce sectorul aviatic, uh, transportul aerian, nu face mai mult pentru a uh, lupta împotriva schimbărilor climatice. Uh, când mergi cu trenul, cu autocarul, plătești multe taxe și um, doar 15% um, sunt taxele în uh, domeniul transportului aerian și Parlamentul uh, European susține schimbarea acestui sistem, însă Comisia Europeană și unele state membre consideră că o asemenea uh, taxare suplimentară ar uh, însemna să mergem prea departe, însă sunt convins că trebuie să facem mai mult. Nu putem ignora responsabilitățile care revin și uh, transportului uh, aerian și trebuie să conlucrăm cu toată lumea în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Liza. Are cuvântul acum doamna Dali. Îți mulțumesc, Greta, pentru prezență. Eu îi reprezint pe social uh, și democrați, dar sunt aici și în calitate de mamă a doi uh, copii. Uh, unul are 5 ani și unul 2 ani. Și uh, ai spus care, ne-ai spus care sunt preocupările, grijile celor de vârsta ta și a celor și mai uh, tineri. Trebuie să recunosc că uh, și eu am aceleași sentimente, pentru că astăzi în jurul tău vezi o sală uh, Uh, plină de oameni care uh, îți împărtășesc uh, ideile, însă nu întotdeauna aceasta este situația. Atunci când ajungem să discutăm legislații concrete care să ducă la acțiuni concrete, ajungem să discutăm despre elemente care încearcă să reducă gradul nostru de, de ambiție și nu este uh, pentru prima dată când discutăm despre legi concrete care într-adevăr uh, ne-ar uh, schimba situația, nu facem decât să um, ne reducem nivelul de ambiție datorită presiunilor exercitate din partea diferitelor grupuri de lobby. Spun acest lucru în calitate de raportoare care s-a ocupat de dosarul um, emisiilor uh, cauzate de autoturisme și sunt convinsă că sunt și alți colegi care au experiențe uh, similare din alte domenii. Ai spus că nu ești decât o elevă de 16 provin din Malta, un stat insular cel mai mic uh, din Uniunea Europeană. Uh, și pot să spun că nu originea, vârsta uh, sunt importante, ci hotărârea, determinarea de a schimba lucrurile. Și din ce am văzut de până acum și din ce am văzut astăzi, mai convins că ai un grad mare de determinare care influențează și pe mulți alți elevi de peste tot din lume, nu doar de vârsta ta, dar și mai în vârstă. Mulți tineri uh, ies în stradă și în uh, țara mea de origine pentru a-și face uh, glasul auzit pe aceste teme climatice. Ai spus că având 16 ani nu ai drept, dreptul de a vota, dar există unele state membre unde tinerii de 16 ani au dreptul să voteze. Malta este una din, dintre aceste state, Austria este de asemenea un, un stat. Trebuie să înțelegem că deciziile electorale vor avea un impact asupra uh, celor care uh, nu au ajuns la vârsta legală pentru a uh, vota. Voi sunteți cei care veți uh, uh, suporta principalele uh, consecințe ale deciziilor pe care le luăm acum. Tocmai de aceea este important ca tinerii să um, fie implicați într-un fel sau altul în procesul decizional. Mă bucur să îi aud pe colegi să spună că schimbările climatice sunt cea mai importantă pro, uh, provocare și că trebuie să facem uh, ceva. Și trebuie să facem ceva nu în lumina reflectoarelor și atunci când uh, apărăm, apărăm la televizor. Mi-aș dori ca toată lumea să înțeleagă că nu doar cuvintele sunt importante, dar și acțiunile concrete, pentru că dacă nu ne preocupă soarta planetei, nu uh, vom mai putea să ne preocupe situația economică sau situația locurilor de muncă, pentru că deseori asistăm la discursuri minunate din partea politicienilor, care apoi uh, nu sunt urmate de acțiuni concrete. Și colegul meu s-a referit la cuvintele altor, uh, altor oameni și aș dori să îmi aduc și o aminte de uh, ce ai spus tu uh, la un moment dat. Trebuie să ne supărăm și mânia noastră să devină acțiune. Și de acțiune avem nevoie, într-adevăr, pentru ca situația să se îmbunătățească. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Demesmacher! Vă mulțumesc. O să vorbesc în limba maternă, dacă este posibil, în limba olandeză, adică. Ja, ik uh, vertegenwoordig de ECR-groep hier. Ik uh, ben zelf ook. Eu reprezint grupul politic ECR, sunt tată și uh, bunic și aș dori să spun bun venit în numele grupului nostru politic în Parlamentul European. Ai um, demarat o mișcare la care participă sute de mii de uh, tineri uh, um, entuziasmați care luptă pentru, pentru protecția mediului înconjurător și în uh, Flandra mii și mii de elevi protestează protestează pentru um, climă. Eu deja din anii 80 am început uh, să lupt pentru protecția mediului uh, înconjurător. Am continuat uh, această luptă până acum în Parlamentul European în ultimii 5 ani, de exemplu, am insistat asupra uh, creării unei, adevăr, unei adevărate economii circulare. Am insistat pentru reducerea consumului de mase uh, plastice. Uh, pachetul, am lucrat la pachetul uh, energetic. Există acum noi norme uh, pentru emisiile de, cauzate de autoturisme. Întotdeauna am susținut că uh, protecția mediului înconjurător trebuie să meargă mână în mână cu uh, activitatea economică prin stabilirea unor uh, obiective realiste, pentru că doar as, as, astfel vom reuși să convingem toată lumea de necesitatea uh, combaterii schimbărilor climatice. Pentru grupul meu uh, politic, soarta planetei este importantă, dar în același timp și locurile de muncă, creativitatea, inovarea vor fi foarte utile pentru a evolua și pentru a ne adapta la situația viitoare. Tocmai de aceea avem nevoie de tineri, avem nevoie de noi soluții care să ne permită crearea unei economii uh, circulare. Regret, drept urmare, caracterul defetist al uh, acestor uh, discuții că um, viitorul ar fi complet sumbru, că nu există soluțiile um, care să ne ajute să luptăm împotriva schimbărilor climatice, bine, um, de exemplu, oamenii de știință de la Universitatea Catolică din uh, Luvan lucrează la găsirea unor uh, soluții um, care să capteze dioxidul de, de carbon din aer. Deci cred că există asemenea soluții. Mă gândesc la um, un mix energetic uh, potrivit care să se bazeze pe, inclusiv pe energie nucleară, și nu trebuie să uităm că această provocare are un caracter uh, global și că eforturile depuse trebuie de, de asemenea să fie depuse pe plan uh, uh, global. Și uh, so that everyone can speak, huh? sper că aceasta, acesta va fi mesajul. Mulțumesc, v-aș ruga să uh, uh respectați timpul. Domnul Torvalds puteți să vă păstrați uh, căștile pentru că voi vorbi în limba Gretei. Bine ai venit la Parlamentul European, Greta. Ar fi uh, fost uh, mai distractiv dacă m-aș fi chemat Hansel, pentru că atunci Hansel și, și Greta împreună am fi putut să intrăm în pădure și să fi luptat împreună împotriva celor care nu Uh, cred în schimbările climatice și sunt sigur că, din păcate însă nu mă, nu mă cheamă Hansel, ci Nils, provin din uh, Finlanda, probabil îți dai seama după accentul pe care l-am în suedeză. Însă aș dori să spun că ți-ai ținut discursul la locul potrivit, pentru că dacă există o instituție europeană care dorește să schimbe viața în mod concret când vine vorba de mediul înconjurător și de climă, acesta este locul important. Și aici vor fi luate și toate uh, deciziile importante pentru viitor. Și noi, vom putea să uh, transformăm în realitate viziunea ta uh, pentru viitor. Eu nu sunt aici uh, pentru binele meu, ci pentru binele nepoților și mei. Și când o să mă întorc în Finlanda, mm, cel mai vârstă nepot mă va întreba dacă am vorbit cu tine și acum pot să-i spun că da, am vorbit cu Greta și că am promis că voi deveni un bunic și un eurodeputat mai bun când vine vorba de a face față acestei provocări. În ultimii cinci ani am adoptat o serie de decizii importante și foarte probabil ai dreptate când afirm că nu am făcut suficient. Însă am încercat să devenim mai stricți în sistemul de uh, comercializare a uh, permiselor de, de emisii, să Uh, ne atinge mai bine obiectivele în domeniul uh, transportului uh, rutier. Am luat decizii importante în ceea ce privește utilizarea terenurilor. Am luptat și când vine vorba de emisiile pentru autoturisme. Însă, avem o problemă spe- uh, specifică. Suntem cu toții de acord că am avea nevoie de um, autoturisme uh, electrice pentru viitor, însă uh, trebuie să fim atenți că acestea să nu polueze mai mult decât uh, autoturismele care funcționează pe motorină, pentru că sursa uh, curentului electric respectiv trebuie să fie una curată. Deci trebuie să fim precauți. Uh, și aș dori să uh, Uh, îți promit un uh, lucru. O să te vizitez în uh, Suedia în momentul în care vom fi luat deciziile de care este nevoie. Poate nu va fi la anul, ci poate peste câțiva ani, dar cred că aplauzele pe care le auzi îți semnalizează clar cât de mare este sprijinul nostru pentru tine. Mulțumesc, domnul Eichhout. Welcome, Greta Thunberg. Bun venit, Greta Thunberg, și mulțumim știu că nu-ți place când îți mulțumesc politicienii, dar vreau să-ți mulțumesc pentru că noi știm că următoarele alegeri se vor baza, vor pune foarte mult accentul pe schimbările de climă, sondajele de opinie arată că pentru mulți, mulți europeni, principalul motiv pentru care merg la vot e pentru că vor să facă ceva în legătură cu schimbările de climă și asta se datorează activității tale și activității tuturor tinerilor. Pentru asta trebuie să-ți mulțumim. Eu vin din partea unui partid ecologist care luptă pentru această cauză de multă vreme și nu totdeauna am fost, uh, activitatea noastră de încurată de succes pe care ai fi vrut tu să fie și noi să fie. Acum, sigur, aș putea fi foarte cinic uitându-mă la ce s-a întâmplat cu diferitele voturi pe care le-am avut aici în Parlament și dezbaterile pe care le-am avut și la mulți colegii din sală de astăzi. N-am văzut atunci entuziasmul pe care l arată acum, dar poate e mai bine să privim spre viitor și nu spre trecut. În iulie vom alege un nou președinte al Comisiei și sperăm mulți dintre dumneavoastră vor reveni în Parlament. Sper că în momentul acela o să țineți minte ziua de astăzi când ați aplaudat-o pe Greta Thunberg care ne spunea că soarta lumii e în joc. Dar asta înseamnă că trebuie să ne uităm puțin la programul noi Comisiei Europene, dacă chiar vor o schimbare de politici în acest sens. Policies to phase out politici de eliminare a cărbunelui, compensații pentru consumul de carbon, să fie liniile aeriene silite să folosească, să, să plătească pentru poluare, politici de ecologizare reală, mai ales în avacultură, ecocultură, ceea ce n-am făcut până acum. Vă mulțumesc pentru aplauze, dar aș vrea să votați programul acelui candidat la președinția Comisiei în iulie, pentru că doar atunci aplauzele vor însemna ceva. Și acum mă întorc către doamna comisar. Domnul comisar, mai aveți o șansă, domnule comisar. În septembrie mergeți la New York la summitul Națiunilor Unite prin schimbările de climă. Astăzi puteți aveți șansa de a ne promite că o să mergeți la New York și o să spuneți Europa își va crește țintele în materie de evitarea schimbărilor de climă până în 2030. Puteți să faceți această promisiune. Iar președinției Consiliului aveți summitul de la Sibiu, de pe 9 mai, privind viitorul Europei. La summitul de acolo, oare chiar cu adevărat Consiliul și statele membre vor adopta un plan de neutralitate climatică pentru 2050, inclusiv țintă de emisii pe 2030. Doar în acel caz întrunirea de astăzi va fi, va fi avut succes, pentru că atunci, într-adevăr, ar însemna că facem ce spunem. Și pentru asta o să-i mulțumim Grete Thunberg. Mulțumim, domnule Eichhout. Pentru trei minute are cuvântul doamna Boylan. Bună, Greta, eu sunt Lynn Boylan, din partea grupului GUE NGO. Îmi face o plăcere deosebită să, să te avem aici alături de noi, pentru că, pentru, uite ce s-a întâmplat în ultimele luni, s-au văzut pe deplin contradicțiile dintre noi. Anumite grupuri politice care au vrut să nu-ți dea dreptul să vorbești sunt aceleași grupuri politice care au decis să, să nu revoce accesul uh, lobiștilor ExxonMobil în Parlamentul European. Și tu ai dreptate, ExxonMobil au cheltuit milioane pentru a ascunde adevărul și acum controlează majoritatea din Parlament. Ne-au tot spus că putem să avem creștere economică și niciun impact asupra mediului înconjurător. Banca Mondială și OECD-ul ne spun că putem avea creștere de 3% pe an. E, e demență curată, e absurd economia nu poate fi tratată ca o entitate separată care n-are nicio legătură cu nimic altceva. Nu putem să uităm de natură atunci când vorbim de rezolvarea problemelor aferente schimbărilor de climă, pentru că schimbările de climă sunt cea mai mare criză cu care s-a confruntat vreodată omenirea și ar trebui să mai lăsăm corporațiile în treaba lor și să fim atenți cum ne spune Greta, la ce ne spun oamenii de știință. Te-am ascultat cu mare atenție astăzi, Greta, și ai pomenit și țara mea, cum se îndepărtează tot mai mult de consumul de combustibili fosili. Face asta, dar în același timp eliberează permisă de foraj companiilor care extrag combustibili fosili. A aprobat un nou proiect pentru un terminal de gaze noi, într-adevăr, suntem cei care avem mandatul politic și trebuie să luptăm pentru un răspuns concret la schimbările de climă. De asta ai venit astăzi. N-ai venit să te mângâie cineva cu aroganță pe cap și să te felicite. Nu. Ai venit la aici pentru că vrei ca într-adevăr noi să facem ce trebuie, să trecem la măsuri concrete și să lăsăm combustibilii fosibile acolo, acolo, în fundul pământului. N-are rost să mai pompăm milioane în infrastructura petrolieră înseamnă că trebuie să rămânem sub pragul celor 1,5 grade creștere de temperatură. Dacă avem conferințe pentru criza bancară și pentru Brexit, putem avea conferințe și pentru schimbările de climă. Avem nevoie de o cale care să ne aducă la neutralitate în materie de emisii de carbon înainte de 2050. Mai puțin extracție, mai puțin consum, localizare și nu globalizare. E timpul ca Uniunea Europeană să treacă la fapte. Greta, te felicit pentru ce ai făcut, te felicit pentru că ai devenit un model pentru atât de mulți tineri peste tot în lume și mai ales în, în Uniunea Europeană. Spun asta fără aroganță și nu de sus. Eu, ca reprezentant ales, trebuie să fac mai multe și noi toți cei din această sală trebuie să facem mai multe. Îți mulțumim. Mulțumim foarte mult. domnul Pedicini, două minute. Am să vorbesc în italiană, spune vorbitorul. Vă rog să folosiți căștile. Greta, mulțumesc foarte, foarte mult și îți suntem deosebit de îndatorați pentru prezența ta și pentru cuvintele tale. Mai ales că, iată, ai reușit să, să implici atât de mulți oameni în această dezbatere, o dezbatere atât de necesară și de aceea, încă o dată, mulțumim. Ce vedem aici este exemplul unei tinere, o fată, o fetiță care duce o viață de fetiță și ea a adus în discuția noastră toate aceste chestiuni. Este într-adevăr absolut necesar să înțelegem că sunt atâtea minciuni în, în, în dezbaterea actuală, se ascund atât de multe lucruri și nu s-a făcut nimic până acum. Cuvintele tale, contribuția ta sunt deosebit de importante în acest context. După cum spuneai și tu, e timpul să fim cuprinși de panică, din multe puncte de vedere. Trebuie să vedem la ce se întâmplă în jurul nostru. Trebuie să combatem aceste fenomene. Mai puține mașini, mai puține emisii, mai puține mecanisme care generează emisii, un întreg sistem, o întreagă structură care trebuie eliminată. Și iată, o fetiță vine în fața noastră cu aceste cuvinte și de aceea trebuie să simt recunoscători, Greta. Îți mulțumim. Următorul, următoarea vorbitoare, două minute, doamna Mela. Adesea, în viața noastră, excesele într-o parte sunt însoțite de excese într-o altă parte. Stimată domnișoară, generația dumneavoastră ajunge să înțeleagă foarte bine ce dezastre a provocat generația din, de dinainte, din trecut. Suntem după un secol de hiperindustrializare și agricultură intensivă. S-au căutat permanent profituri și nu s-a dat niciodată dovadă de uh, prudență. Să fim serioși. Sigur, indignarea vis-a-vis -vis de ce se întâmplă în, în, uh, în mediul înconjurător nu justifică orice exces. E nevoie să ne bazăm pe date științifice concrete. Nu ne putem baza pe lozinci bazate pur pe emoție. Sigur, trebuie să punem capăt dezinformării, manipulării și să protejăm Uh, să ne protejăm împotriva lobby-ului făcut de marile, marile industrie chimică și de uh, marile interese financiare. Putem să ne uităm ce s-a întâmplat cu teoriile referitoare la stratul de ozon. Sunt acum depășite, de aceea e important să fim atenți la informația științifică. Acum cu isterie i-a arătat cu degetul dioxidul de carbon. Acesta e acuzat de toate relele ultimul raport al Institutului Național de Cercetări Agronomice din Franța, privind impactul pădurilor în materie de emisii de carbon, ne arată că nu există parametri de calcul fiabili. Sigur, trebuie să punem capăt emisiilor de carbon necontrolate. Însă nu trebuie să facem din emisiile de carbon o criptomonedă, trebuie să investim în inovație, dar trebuie să ne gândim la, și la echilibru economic și la soarta locurilor de muncă. Trebuie să operăm cu luciditate și calm și de aceea ne punem toată nădejdea, stimată domnișoară, în generația voastră. Mulțumim! Cu aceasta s-au încheiat intervenții din partea grupurilor politice. Dau acum cuvântul reprezentanții președinției Române a Consiliului, doamna secretar de stat, Ciot. Vă angajați să creșteți angajamentele naționale la summitul de la Sibeu, după cum s-a cerut anterior. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc Parlamentului European că au invitat președinția română la această întrunire. Mai întâi de toate, doresc să-i transmit un salut călduros Greta Thunberg și să-i mulțumesc pentru ce a făcut ea în ceea ce privește combaterea schimbărilor de climă și în ceea ce privește conștientizarea multor tineri pentru că ne-a atras atenția și nouă tuturor asupra răspunderii pe care o purtăm pentru planetă și mai ales pentru viitoarele generații. Ați lansat o mișcare, ați inspirat o întreagă generație și le-ați deschis ochii și multor oameni mai în vârstă, părinți, profesori, politicieni, decidenți politici. Cu toții Înțelegem foarte bine că ne confruntăm cu o provocare extrem de urgentă, aceasta a schimbărilor de climă. Vedem cu ochii noștri impactul devastator al schimbărilor de climă la nivelul întregii planete. Dar, după cum a spus Greta, în repetate rânduri, acțiunile menite de a preveni evenimentele irreversibile cu efecte negative, e bine, aceste eforturi rămân insuficiente. Acest lucru a fost confirmat de raportul special IPCC, încălzirea globală cu 1,5 grade Celsius. Fără intensificarea acțiunilor la nivel mondial, creșterea medie a temperaturilor a temperaturilor anuale s-ar putea să depășească 2 grade până în 2060 și să continue să crească și după aceea. Prin urmare, este urgent să răspundem să dăm un răspuns planetar la această amenințare și Uniunea, este European, Uniunea Europeană este hotărâtă să joace un rol conducător în această acțiune mondială. La întrunirea Consiliului European de, săptămâna trecută, de luna trecută, șefii de stat și de guvern au repetat angajamentul de a respecta condițiile acordului de la Paris. Uniunea Europeană are un cadru politic extrem de ambițios Uniunea Europeană joacă rolul conducător în combaterea schimbărilor de climă. Suntem practic pe cea bună dacă vrem să ne atingem țintele propuse pentru 2020 în materie de eficientizare energiilor, utilizării energiilor și reducerea emisiilor de carbon. Avem uh, ambiții în ceea ce privește și reducerea emisiilor de carbon și de gaze cu efect de seră până în 2030. Aceste obiective au fost traduse în legislația europeană. Aceste legi vor asigura o reducere constantă a nivelurilor de emisie în industrie și în generarea de electricitate și se presupun uh, ținte precise și plafoane precise pentru statele membre și pe sectoare de activitate. Există și alte politici sectoriale, ca de exemplu cele care vizează energiile regenerabile, cerințele de eficientizare energetică și emisii standardizarea emisiilor de carbon pentru vehiculele cu motor, e bine, aceasta ne face să credem că ne vom atinge obiectivul pentru 2030, o reducere a emisiilor cu 40% în raport cu 1990. Astfel vom îndeplini și partea ce ne revine din obligația asumată la Paris. În ceea ce privește strategia europeană pe termen lung, în prezent Consiliul pregătește o comunicare prezentată de Comisie. Comunicarea Comisiei analizează diferite scenarii pentru reducerile pe, pe termen lung a emisiilor de carbon. Vorbim de reducerea emisiilor de la 80% la 100% până în 2050 pe teritoriul Uniunii Europene. Comunicarea este dezbătută în prezent în Consiliu. Președinția română dorește să facă posibile dezbateri de amploare în toate sectoarele implicate, mediu, energie, transport, industrie, competitivitate, agricultură și finanțe. Dezbaterile la nivel ministerial de până acum au evidențiat faptul că toată lumea înțelege că e nevoie să se treacă la fapte. Consiliul European, de asemenea, a subliniat importanța unei strategii pe termen lung europene, formulată până în 2020, care se tindă spre neutralitate pe plan climatic, în conformitate cu acordul de la Paris. Tranziția la o economie cu redu- emisii reduse de carbon implică sem- mutații semnificative. Trebuie să avem mare grijă pentru a ne asigura că tranziția este una echilibrată pe plan social pentru noi toți. Consiliul va continua și va intensifica dezbaterile privind această strategie pe termen lung. De asemenea, urmează să aibă loc uh, evenimente internaționale în 2019 care ne vor da ocazia să mobilizăm voința politică necesară sporirii nivelului mondial de ambiție. Avem uh, summitul Națiunilor Unite din septembrie 2019. Și cu aceasta mă apropii de final și în încheiere aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru că a organizat această dezbatere. Închei mulțumindu-i în mod special Gretei pentru că ea ne-a inspirat pe toți și i a difuzat acest mesaj privind schimbările de climă. Tu ai exprimat îngrijorările tinerilor nu numai pentru că ai inspirat aceste greve școlare, greve care, sper eu, vor deveni inutile pentru că vor exista acțiuni concrete de natură a ne aduce pe calea cea bună în direcția îndeplinirii scopurilor pe termen lung ale acordului de la Paris. Europa și lumea au nevoie de tineri educați și devotați dacă vrem un viitor fără schimbări de climă. Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim pentru angajamentul noastră, domnule comisar Caniete. Vă mulțumim că sunteți astăzi alături de noi la această întrunire. Dumneavoastră ați introdus foarte multă legislație menită a combate schimbările de climă. Aveți cuvântul. Domnule președinte, distinși eurodeputați, doamnelor și domnilor, aș vrea să-i mulțumesc Gretei Thunberg nu doar pentru că a venit astăzi în Parlamentul European, ci și pentru că a dat um, un chip și o voce tinerilor care ies în număr mare în stradă, cerând mai multe acțiuni climatice. Acum este momentul acțiunilor climatice, pentru că urgența este clară. Vrei să acționăm și pe bună dreptate, pentru că atunci când tinerile noile generații se vor, avea, se vor afla în politică, în mediul de afaceri sau în alte locuri, va fi prea târziu pentru a opri schimbările climatice. Mesajul tău este foarte clar și te-am ascultat cu mare atenție. Mesajul tău este o încurajare să facem mai mult și îți mulțumesc pentru asta. Uniunea Europeană și-a asumat poziția de lider în această luptă. Acum trebuie să acționăm mai mult și mai rapid. Ne-am bazat acțiunea pe cele mai recente evoluții științifice și promovăm soluțiile multilaterale la problemele globale. Datorită angajamentului nostru, avem acum acordul de la Paris. Este un consens multilateral de a pune capăt sau de a limita creșterea temperaturilor la nivel global uh, la 1,5 grade. Dar există un decalaj major între angajamentele din acordul la Paris și realitate și uh, această limitare la 1,5 grade va necesita o adaptare dureroasă. Ne spune că dacă acceptăm 2 uh, grade, munca noastră va fi foarte dificilă și lumea va fi foarte diferită. Asta înseamnă că tinerii vor trăi într-o lume pe care nu o vom mai recunoaște. Acestea sunt implicațiile uh, pe care le prevede raportul IPCC legate de această limită de 1,5 grade. Același raport IPCC ne spune că este în continuare posibil să găsim modalități de a rămâne sau de a limita această creștere a temperaturii la 1,5 grade și este nevoie de evoluțiile științifice. Raportul a concluzionat uh, că pentru a nu depăși această limită de 1,5%, ar trebui să limităm uh, emisiile și ar trebui să avem această neutralitate climatică între 2026 și 2028. Asta înseamnă că nații, națiunile industrializate vor trebui să îndeplinească aceste ținte și mai devreme. Avem, pe de altă parte, legislația europeană adoptată recent pentru a atinge țintele până în 2030. Noi ne-am propus să, uh, să avem uh, emisii de gaze cu efect de seră zero și neutralitate climatică până în 2050. Trebuie să acționăm pe baza datelor științifice și Comisia Europeană și-a îndeplinit angajamentele, iar mobilizarea ta activă este și va continua să fie un sprijin esențial pentru acțiunile noastre comune. Sunt uh, foarte mulțumit că Parlamentul European deja a adoptat acest obiectiv al neutralității climatice până în 2050 și aștept cu interes interes să văd același lucru și din partea Consiliului European când va discuta uh, acest subiect în iunie 2019. Domnule Eichhout, puteți uh, fi sigur că nu voi precupeți niciun uh, efort în această privință. Am încredere că această dezbatere va avea loc peste tot, nu doar în instituțiile noastre, pentru că schimbarea sistemelor noastre economice necesită o participare democratică activă. Și acesta este, acest lucru este cu atât mai important cu cât ne apropiem de alegerile europene. Este un subiect de interes pentru europeni. Așa cum a spus domnul Eichhout, uh, un nou sondaj publicat astăzi ne arată că 77% dintre potențialii alegători identifică schimbările climatice drept un criteriu important atunci când vor decide pentru cine să voteze la alegerile din mai. Aceste alegeri ne oferă oportunitatea Um, diferitelor partide politice și uh, diferiților șpițe în candidat să pună schimbările climatice în centrul politicilor și să explice tinerilor generații ce am realizat și ce mai trebuie făcut în continuare. Este urgent ca Uniunea Europeană, instituțiile europene, statele membre, societatea civilă și mediul de afaceri să se pună de acord asupra unui obiectiv de neutralitate climatică uh, până la finalul lui 2050 cel mai târziu. Uh, avem 30 de ani pentru a atinge acest obiectiv, însă în următorii ani va trebui să demarăm investițiile necesare pe care le presupune această transformare majoră în multe aspecte ale societății europene. Am legiferat standarde ambițioase pentru a reduce emisiile din sectorul transporturilor. Am legiferat în ceea ce privește eficiența energetică, dar știm că trebuie să mergem și mai departe. Aceste ținte și obligații uh, trebuie să fie îndeplinite și noi trebuie să mergem și mai departe dacă vrem să atingem această neutralitate climatică până în 2050, iar ritmul de tranziție trebuie să fie cât mai rapid. În același timp, însă, trebuie să asigurăm condițiile de prosperitate pentru cetățenii noștri și vrem o tranziție echitabilă, pentru ca niciun cetățean și nicio regiune să nu rămână în urmă. Analizele noastre ne arată că toate aceste lucruri sunt posibile. Vom reuși și le vom oferi și altor țări un model eficient de a pune capăt schimbărilor climatice fără a sacrifica dezvoltarea și prosperitatea economică. Fiecare națiune se confruntă cu probleme la nivel mondial și vorbim despre dezarmare nucleară, foamete globale și multe alte probleme. Schimbarea climatică este problema cea mai importantă pentru generațiile noastre. Mesajul meu este să Uh, păstrați această presiune și să uh, vă faceți auzită vocea pe care am auzit-o astăzi și în Parlamentul European. Implicați-vă și în alte țări și spuneți cum noi în Europa vom face o realitate din această neutralitate climatică. Este vorba despre viitorul nostru și, mai important, despre viitorul vostru. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că ați participat la această ultimă ședință a Comisiei Envi. A fost cu adevărat spectaculos și cred că este um, modul cel mai potrivit uh, să finalizăm um, munca importantă și dificilă pe care am avut-o în uh, timpul acestei legislaturi. Ne vedem în mandatul următor cu noi forțe de combatere a schimbărilor climatice și sperăm că vor fi implicați cât mai mulți tineri în activitățile noastre viitoare. Mulțumim, Greta, pentru participare și mult succes um, în demersurile tale.